Bună ziua tuturor. E 3 și 10 și conform orei din Suedia și din Scandinavia ar fi trebuit să începem această reuniune acum 10 minute. Însă așa e viața. Am să trec la limba suedeză acum. Dacă vreți să mă ascultați, poate cu excepția colegei suedeze, vă rog să vă puneți uh, căștile. Okej, som sagt var, hjärtligt välkomna än en gång. Och eh, vi... Așadar, bine ați venit. Vom începe cu punctul 1. Adoptarea ordinii de zi. Nu am primit propuneri de modificare a ordinii de zi și deci vă propun să considerăm ordinea de zi adoptată. Punctul 2. Comunicările președintelui. Veți găsi în dosare procesul verbal al reuniunii coordonatorilor și dacă nu uh, vor fi observații, vom considera procesul verbal adoptat. Vă amintesc că mâine, 21 iunie, Comisia va uh, demara o campanie de 2 ani referitoare la uh, femei în domeniul cercetării și inovării. Obiectivul este să se stimuleze participarea femeilor la cercetare și la dezvoltare și, bineînțeles, membrii comisiei noastre vor fi bineveniți la această lansare, care va avea loc la 13.30 mâine. Ultima comunicare. biroul a decis să eficientizeze utilizarea interpretării. Din acest motiv, de acum înainte nu ne vom mai putea uh, întâlni decât luni și marți. Luni și marți vom uh, avea dreptul la interpretare în limbile dorite de noi. Ceea ce înseamnă uh, că pe viitor, în principiu, va trebui să votăm marți, începând cu ora 9, în săptămânile de comisii, bineînțeles. Haideți să trecem la celelalte puncte de pe ordinea de zi. Văd că doamna Papadopoulou este în sală. Vom discuta despre avizul său privind instituirea programului cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020-2014-2020 și îi voi da cuvântul imediat. Vă rog. Fără microfon. Uh, uh, oh, yes. Hello everybody. Bună ziua tuturor, vă rog să mă scuzați pentru că am întârziat un pic. Am avut o reuniune foarte importantă cu raportorii din umbră cu privire la anul, important, anul european al cetățeniei, un raport important. Știți că trilogurile nu sunt ușoare. Astăzi vorbim despre instituirea Orizontului 2020, adică programul cadru pentru cercetare și inovare pentru perioada 2014-2020. Acest program are drept obiectiv să garanteze competitivitatea Europei pe plan global, și este un instrument financiar pentru implementarea Uniunii Inovării, una dintre cele șapte inițiative far ale strategiei UE 2020. Din 2014 până în 2020, cu un buget de aproximativ 80 de miliarde, Orizontul 2020 se înscrie în inițiativa de a crea creștere și locuri de muncă noi în Uniunea Europeană prin cercetare și inovare. În această uh, încercare ambițioasă de a consolida politica europeană a cercetării și inovării, este important să se promoveze eficient uh, promovarea egalității de gen. Până în 2020 vom avea nevoie de cel puțin de un milion de cercetători în plus. Și pentru a atinge acest obiectiv, Trebuie ca ă, condițiile noului program să nu facă diferențe de gen. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să facă eforturi să deschidă acest program către mai mulți participanți, mai ales mai multe femei cercetători din întreaga Europa. Pentru a ă, atinge excelența științifică și inovația științifică în următoarea perioadă, Uniunea Europeană trebuie să sporească semnificativ numărul de cercetători de sex feminin, uh, din această cifră de un milion de noi cercetători. În amendamentele mele am subliniat aceste lucruri, concentrându-mă mai ales pe dimensiunile legate de introducerea uh, aspectului de gen, cu obiectivul de a garanta o abordare egală, acces egal pentru bărbați și femei la cercetare, mai ales în ceea ce privește reprezentarea, mobilitatea și alocarea de fonduri. Aș dori să subliniez esența uh, propunerilor mele, Trebuie să știți că dorim ca dimensiunea de gen să fie prezentă în, uh, printre prioritățile orizontului 2020, și anume excelență în domeniul științific, leadership industrial și schimbări sociale. În domeniul provocărilor sociale identificate trebuie să fie integrată cercetarea științifică și utilizarea resurselor umane, care trebuie să se reflecte și în alocarea finanțării prin utilizarea indicatorilor de gen, pentru o participare mai echilibrată a femeilor la cercetarea finanțată de Uniunea Europeană. De obicei, constatăm că uh, cea mai mare parte a finanțării pentru cercetare este dedicată bărbaților și nu femeilor, iar acest obstacol trebuie eliminat. Mai există încă un obstacol, fenomenul uh, plafonului de sticlă, pentru că constatăm că multe cercetătoare talentate, cu multe aptitudini profesionale și calități, nu sunt promovate atunci când uh, ar fi momentul, pentru că sunt promovați bărbații în loc. Fenomenul plafonului de sticlă este un alt obstacol important cu care se confruntă femeile ambițioase. Deci trebuie să îl eliminăm. Mai este vorba și de subreprezentarea cercetătorilor femei în toate domeniile cercetării și inovării. Acest lucru este un fenomen foarte extins în multe state europene. De asemenea, trebuie să încurajăm participarea femeilor la proiecte de cercetare și la discipline științifice, nu doar la grupuri de consiliere și printre evaluatori, ci în toate structurile legate de orizontul 2020 de exemplu EIT, CEC, GRC, grupurile de coordonare, grupurile la nivel înalt, grupurile de experți, etc., precum și în universități și instituții de cercetare. Pentru că și acolo se constată o dominanță masculină. Nu sunt prea multe femei prezente. De asemenea, dorim uh, domenii de cercetare fără segregare de gen prin universități, instituțiile Uniunii și statele membre, Trebuie să promovăm ideea că știința este un domeniu de interes pentru ambele sexe și nu doar pentru bărbați. În cele din urmă, Trebuie să ținem cont de faptul că există o rată mică de participare a femeilor cercetători în programul, de, programul cadru 7 și 6 și deci programul Orizont 2020 trebuie să remedieze această problemă prin asigurarea unor oportunități egale de promovare profesională pentru cercetători și cercetătoare, punându-se accentul asupra mobilităților și asupra metodelor de conciliere a vieții familiale și profesionale Acestea sunt ideile propuse în amendamente și aștept cu nerăbdare opiniile dumneavoastră ca să vedem cum putem consolida acest raport și cum îl putem ameliora. Mulțumesc! Eh, eh, Mulțumesc foarte mult! Cred că nimeni nu dorește să ia cuvântul. Eh, Înainte de a da cuvântul colegilor, aș dori să îi urez, să urez bun venit unui grup de vizitatori. Un grup invitat de doamna Lochbiller. Bine ați venit! Ne bucurăm să vă vedem aici. Ne bucurăm să vedem că avem un public atât de important la lucrările comisiei noastre. Doamna Moran Chartier. Domnule președinte, în primul rând mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, am să fiu foarte succintă și aș dori să-i mulțumesc lui Antigoni Papadopoulou pentru că s-a uh, implicat în acest subiect care este extrem de important. Vreau să subliniez această importanță pentru că atât statele cât și familiile investesc foarte mult în formarea egală a uh, băieților și a fetelor. Fetele sunt astăzi foarte bine educate. Acest efort însă este valabil doar dacă le ajutăm să-și urmeze cariera la cel mai înalt nivel în cercetare îndeosebi. Adică orientarea fetelor, a tinerelor studente către domeniul cercetării trebuie să fie un obiectiv politic. chiar un obiectiv politic obligatoriu. Pentru că am constatat că statele au o tendință să uh, ceară de la sectorul privat măsuri pe care nu le iau ele însele în administrația publică. Iar în domeniile de cercetare pe care le cunosc eu foarte bine, pentru că m-am ocupat de ele în viața mea profesională, știu că bărbații ocupă locurile din vârful piramidei locurilor de muncă. Iar femeile fie uh, se implică în sectoare de cercetare mai puțin uh, considerate mai puțin prestigioase sau intră în posturi inferioare. Deci, uh, Antigonii, te rog să știi că la baza acestui raport stă implicarea femeilor în mod egal la cel mai înalt nivel în cercetarea științifică, în toate sectoarele de cercetare. Am apreciat foarte mult și combaterea plafonului de sticlă, pentru că este adevărat în parte, femeile au întotdeauna tendința de a se subestima, de a-și pune întrebări ca să vadă dacă vor fi în stare să ocupe o poziție sau alta. Și de asemenea, cred că acest argument e prea ușor de utilizat ca să fie lăsate femeile în posturi inferioare și să nu fie ajutate să urce în ierarhia locurilor de muncă. În fine, cred că va trebui să ne ocupăm de un subiect pe care îl consider deosebit de important. În toate sectoarele e vorba de egalitatea de carieră între bărbați și femei. Pentru că ne dăm seama că femeile au cariere mult mai uh, banale decât bărbații constatăm că uh, la baza acestui subiect de care Antigoni s-a ocupat foarte bine, este un subiect pe care trebuie să-l susținem mai mult, cu mai multă fermitate, cerând uh, o uh, obligație din partea statelor, pentru că lucrurile trenează. Domnul Johansson, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc și doamnei raportor care ne-a prezentat acest aviz. Obiectivul Orizontului 2020 este să amelioreze viitorul cercetării și mai ales pe noi ne interesează perspectiva egalității între bărbați și femei. Propunerile raportoarei sunt interesante, astfel vom reuși, la modul foarte concret, să ameliorăm egalitatea de șanse în care astăzi pune mari probleme. Femeile au o participare foarte redusă la programele de cercetare și cred că ar trebui să prezentăm un amendament prin care să insistăm asupra acestor obiective pe viitor trebuie să fie mai multe femei și mai mulți bărbați implicați în cercetare și dezvoltare pentru produsele de viitor. Și asta dorim să subliniem în amendamente. Observ că și doamna raportor subliniază că trebuie să insistăm asupra participării bărbaților și a femeilor, pentru că în anumite sectoare bărbații sunt subreprezentați. Asta se întâmplă în sectorul medicinei astăzi în anumite state. la Comisia ITRE, am participat la niște reuniuni ale raportorilor din umbră pe acest dosar, iar pentru Orizontul 2020 se pregătesc mai multe rapoarte. Noi am ales să ne pronunțăm asupra unuia singur. Cred că este important să uh, susținem egalitatea între bărbați și femei Cred că rolul uh, participării femeilor este extrem de important. Și cred că este bine că, în calitate de deputați, ne implicăm la comisia noastră și că urmărim și ce se întâmplă la grupurile politice. Pentru că, până la urmă, la grupurile politice se iau deciziile finale referitoare la rolul femeilor și uh, acolo se decid și amendamentele legate de femei. Cred că e foarte important să uh, nu rămânem uh, doar în cadrul comisiei noastre, și să, ci să avem o privire mai de ansamblu. Al optulea program cadru de cercetare și-a schimbat numele, nu se mai numește al optulea program cadru, ci se numește Orizontul 2020. Cred că această schimbare de nume nu are de fapt importanță. Ce contează este cercetarea, inovarea și de asemenea și piața. Trebuie să insistăm asupra acestor trei perspective. Și am intenția să afirm acest lucru și în amendamente, pentru că nu este vorba doar de partea de cercetare a programului. Trebuie să insistăm asupra uh, cercetării și a inovării. Mulțumesc! Okej, okay, då undrar jag om uh, jag kan ge ordet till... Uh... Bine, spune președintele. Și acum primește cuvântul doamna Velis. Mă să îmi cer scuze pentru pronunția numelui dumneavoastră. Mulțumesc. Înainte să vorbim despre programul Orizont 2020, vreau să uh, revin la, evidentul pe care, la evenimentul pe care l-ați menționat uh, de mâine. Noi am înțeles în traducere că va începe la ora 5, dar de fapt începe la ora 2 și jumătate, mâine după amiază, în clădirea Iosef Antal, în sala 4Q1 și debutează cu un discurs um, al comisarei noastre, doamna Quinn, și evenimentul va dura o oră și jumătate. Marc Tarabella din Comisia FAM va participa la acest eveniment, dar sunteți cu toții bineveniți pentru că e o campanie care este uh, apropiată de uh, inimile noastre și a comisarei noastre și uh, la audierea comisarei în Parlamentul European în 2010 s-a uh, discutat acest lucru și doamna comisar s-a angajat să facă acest lucru. Un alt angajament ar fi ca acela ca comisia să dea un exemplu, să fie lider prin exemplul său. Și asta încercăm să facem în programul Orizont 2020 și spre deosebire de programul cadru 7, am îmbunătățit dimensiunea de gen uh, um, am introdus un articol specific, articolul 15, care indică diversele dimensiuni ale egalității de gen care au fost menționate în această după-amiază. Participarea egală a femeilor cercetători um, și la cercetare, dar și la procesul decizional, dimensiunea de gen a Uh, conținutului cercetării pe care vrem să o subliniem în programul Orizont 2020. Am luat notă de toate comentariile făcute, care, de fapt, merg exact uh, mână în mână cu ceea ce vrem noi să promovăm la comisie, uh, mai ales abordarea orizontală, transversală, pentru că uh, Dimensiunea de gen este menționată și în articolul 13 și este și parte din anexa care uh, introduce toate programele. Deci e menționat acest uh, element, intenția există. În ceea ce privește procesul decizional și reprezentarea echilibrată a femeilor, um, balance representation în engleză, în toate comisiile, și acesta este un angajament al Comisiei pentru propriile comitete și în ceea ce privește instituțiile de cercetare, instituțiile universitare, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că atunci când uh, finanțăm proiecte într-un program cadru ca programul cadru 7 sau Orizont 2020, selectăm uh, proiectele pe baza unor echipe și sigur că uh, putem să vedem cum sunt compuse aceste echipe, dar nu putem să influențăm uh, uh, universitățile care trimit cercetătorii. Avem nevoie de um, alte instrumente în spațiul european al cercetării. Cu toate acestea, avem o linie de finanțare specifică pentru egalitatea de gen, um, care este inclusă la categoria a șasea la societăți inovatoare și aici va avea loc monitorizarea programului din programul cadru 7, care ține de societățile inovatoare, prin care se finanțează um, centre de cercetare și universități cu condiția ca acestea să pună în aplicare un plan pentru egalitatea de gen. Deci, e nevoie de o finanțare specifică pentru a încuraja universitățile și centrele de cercetare să uh, pună pe primul plan egalitatea de gen și vom face acest lucru prin programul uh, nostru. Președintele, vă mulțumesc. Uh, mulțumesc și pentru că m-ați corectat. Eu n-am vrut să spun că începe la ora 5, ci că se termină la ora 5 și începe la ora 2 și jumătate. Într-adevăr, așa este evenimentul de mâine. Mai este cineva care dorește să intervină? Nu? Atunci să, am să dau cuvântul din nou doamnei Papadopoulou. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc colegilor mei pentru comentarii. Sunt de acord uh, cu uh, comentariile reprezentantei comisiei și, de asemenea, cu ceea ce a spus uh, domnul uh, Johansson. s-a subliniat fenomenul plafonului de sticlă um, și e îmbun- trebuie îmbunătățită situația aici pentru că avem nevoie de mai multe femei prin planificarea strategică anuală, așa cum a spus domnul Johansson, când se creează, când se formulează noi produse inovatoare, trebuie ca și femeile să fie implicate um, atunci când se fac uh, programările, când se decide uh, ce fel de produse dorim să creăm, care să fie potrivite pentru piață, Um, și pentru consumatorii bărbați și pentru consumatorii femei. Uh, într-adevăr, abordarea transversală este foarte importantă și finanțarea cercetătorilor bărbați și femei este vitală, pentru că dacă nu, oricât de bune sunt ideile pe care le ai, dacă nu ai finanțare, atunci cercetătoarele nu vor putea să facă miracole. Vreau de asemenea să subliniez faptul că mâine Comisia va lansa o discuție pe acest subiect important și vreau să invit pe toată lumea uh, această campanie de 2 ani încearcă să promoveze femeile cercetători uh, și vrem, sigur, să combatem stereotipurile. Vreau să îi încurajez pe toți colegii să ni se alăture mâine la acest eveniment unde și alți colegi de-ai noștri se vor implica în discuție. Și este esențial ca nu doar vocea femeilor să fie implicată în decizii strategice, ci și vocea bărbaților care uh, țin la dimensiunea de gen, pentru că la nivelul uh, de vârf al luării deciziilor, uh, femeile sunt foarte rar întâlnite, dar sperăm ca bărbații care sunt prezenți la nivelul respectiv um, vor avea voința de a promova dimensiunea de gen, pentru că este uh, corect ca procesul decizional să combată obstacolele care nu le permit femeilor să contribuie în societate atât de mult cât ar putea. Președintele, vă mulțumim. Astfel încheiem această dezbatere. Vreau să vă anunț că Termenele sunt următoarele. Depunerea amendamentelor până la 5 iunie. Și vom vota în comisie pe 10 iulie. Iar apoi, în septembrie, acest dosar va ajunge în plenul Parlamentului. Astfel, uh, predau uh, prezidiul uh, colegei mele, doamnei Moran Șartie. Merci, nous passons... Mulțumesc. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, care privește raportul uh, domnului Gustafsson rolul femeilor în economia ecologică. În primul rând, vă dau cuvântul pentru ca să vă prezentați raportul. Tack så mycket för det. Och jag eh, vill börja med att säga att jag är väldigt glad och väldigt tack. Vă mulțumesc. Da, vreau să vă mulțumesc pentru toate amendamentele depuse, în primul rând. Atunci când am prezentat raportul la ultima reuniune a comisiei noastre, am spus că au existat uh, foarte mari mm, probleme pentru că eu am vrut să includ foarte multe elemente în raport, dar știți că există o dimensiune care trebuie să fie uh, respectată. De aceea i-am invitat și pe raportorii din umbră și pe toți colegii să își aducă contribuția și, într-adevăr, au făcut-o. Um, majoritatea amendamentelor uh, vreau să le preiau. Um, unele cred că ar trebui să fie um, combinate și, în privința altora, aș propune niște soluții de compromis. Am să vă prezint uh, propunerile mele și apoi uh, vă cer părerea. În primul rând vreau să Profit de această ocazie pentru a, prezint, a prezenta niște amendamente care necesită o atenție specială. Um, există amendamente unde există niște greșeli de traducere pe care nu le-am văzut. Um, la amendamentul 15 al domnului Johansson se propune ca datele legate de gen să fie colectate, defalcate în funcție de vârstă și dezagregate în funcție de gen. Mm, aici era o mică problemă de traducere în versiunea mea. Apoi, la amendamentul 25, tot al domnului Johansson, um, căruia îi mulțumesc pentru că a urmărit cu atâta atenție subiectul, în versiunea în suedeză se spune că egalitatea de gen trebuie să fie introdusă în toate mm, politicile în materie de mediu, însă în, eg- în engleză se spune egalitate. În suedeză se spune egalitatea de gen. și cred că este o diferență între cele două sintagme și, de fapt, în raport este vorba de egalitatea de uh, gen. Și a treia eroare se găsește la amendamentul 55, tot al domnului Johansson. Poate că domnul uh, Johansson este împotriva acestui amendament uh, din cauza acestei greșeli, se spune, solicită statelor membre să creeze și să utilizeze metode care să încurajeze bărbații să aleagă studii și cariere în domeniul mediului, transportului și energiei. În engleză se spune femei și nu bărbați. Într-adevăr, e greșit. Uh, trebuie să găsim uh, metode și măsuri uh, astfel încât femeile să fie încurajate să aibă studii și cariere în aceste domenii. Deci, noi nu dorim ca bărbații să monopolizeze aceste domenii. Acestea sunt modificările de traducere. Eu am scris textul în suedeză și am pornit de la această versiune. Da, totuși aici unde e vorba de bărbați în loc de femei, e o mică diferență. Deci acestea au fost greșelile. Și există de asemenea două puncte pe care ar trebui să le resping, nu pentru că nu împărtășesc opiniile, ci din alte motive. În primul rând, doamna Iana Kudaki a propus să introducem amendamente care să fie în favoarea uh, unui singur sediu al Parlamentului European. Eu sunt pentru uh, un singur sediu, nu vreau să tot mergem la Strasburg, dar nu văd care e legătura cu subiectul uh, raportului. Eu cred că aceste uh, amendamente nu-și găsesc locul aici. Pentru că e vorba aici de egalitate de gen și nu pot să spun, din cauza că vrem egalitate de gen, uh, trebuie să avem un singur sediu pentru Parlamentul European. Mi s-ar părea puțin ciudată uh, această deducție. Și o altă cerere care a trebuit să răspund negativ este o propunere care dorește să modifice titlul raportului. Uh, din partea domnului Johansson și eu mi-aș fi dorit ca acest raport să se uh, numească uh, egalitatea de gen în economia ecologică, dar raportul se numește rolul femeilor în economia ecologică. Uh, în raport eu menționez tot timpul sintagma egalitatea de gen, nu vorbesc despre rolul femeilor. Uh, mă refer aici la cum folosesc cuvintele, dar dacă comisia votează pentru modificare, deci pentru propunerea domnului Johansson, uh, atunci consecințele sunt uh, următoarele. Uh, din păcate, noi nu avem monopol asupra titlului în comisia noastră și va trebui să transmitem această chestiune la conferința președinților de comisii, unde se iau astfel de decizii. Acesta este organul competent pentru astfel de decizii, ceea ce ar însemna că toată procedura s-ar tergiversa ar trebui să amânăm calendarul uh, fixat și nu vom putea să terminăm raportul și să-l votăm uh, înainte de octombrie-noiembrie. Și eu personal n-aș vrea să lucrez atât de mult, uh, să lucrăm atât de mult la acest dosar, aș vrea să terminăm mai repede, dar las deoparte perspectiva mea egoistă și mă gândesc la comisie. Și dacă ne gândim la comisie, lucrurile stau în felul următor. Știți că uh, putem să uh, tratăm doar șase rapoarte uh, simultan în sistem. Și asta înseamnă că raportul meu, dacă s-ar prelungi, ar bloca un alt raport la care nu am putea să lucrăm, ceea ce ar fi o situație nefericită. Și de aceea am respins acest uh, amendament. E o chestiune interesantă. La reuniunea coordonatorilor am menționat acest uh, subiect pentru a vedea care sunt părerile grupurilor politice. Și dacă nu vrea nimeni să votăm raportul în iulie, atunci, sigur, putem să amânăm. Și mai sunt câteva lucruri. Există o serie de amendamente care se referă la IMM-uri și la antreprenoriat. Într-adevăr, aceste uh, aspecte nu le-am trecut în uh, raportul meu. Există și deci, multe amendamente care se referă la aceste elemente și de aceea o să discut cu toți cei care au depus aceste amendamente pentru a vedea dacă putem să găsim uh, un compromis. De asemenea, aș dori să uh, cumulez o serie de amendamente, nu pentru că ar avea o calitate inferioară, uh, ci pentru că nu vreau să lungim prea mult uh, textul. Am să fac așadar um, o propunere în acest sens. Și, de asemenea, un amendament pe care l-am depus uh, eu se referă la o mai bună definiție, o mai clară definiție a economiei ecologice, pentru că e o sintagmă pe care o folosește uh, cine vrea, când vrea, pentru că sună foarte frumos. Uh, și de multe ori uh, lumea folosește această sintagmă când vrea să spună altceva. De aceea trebuie să găsim o definiție a uh, economiei ecologice și care trebuie să includă și aspectele sociale. În uh, amendamentul meu cer să utilizăm mult mai bine fondurile structurale. De asemenea, Așa cum am scris în raport, indicatorii de creștere PIB uh, am depus un amendament care spune că e nevoie de indicatori sociali, indicatori climatici, de asemenea pentru uh, creștere, nu doar de cei uh, economici. Și ultimul amendament depus de mine, amendamentul 61, cere uh, programul de lucru, ca programul de lucru să fie privit într-un mod uh, unitar și să vedem uh, la cum folosim uh, orele suplimentare uh, sau productivitatea uh, crescută toate aceste elemente pot să aibă um, efecte asupra vieții uh, lucrătorilor, asupra economiei și asupra climei. Și în cele din urmă vreau să mă refer la amendamentul 69 care vorbește despre politica externă și cea comercială a Uniunii Europene. Uh, și aici um, ar trebui să includem întotdeauna perspectiva ecologică și uh, aspectele sociale în astfel de domenii. Am să mă opresc deocamdată aici și dacă există observații și întrebări, eu cu mare plăcere aștept discuția. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor. Mulțumesc pentru prezentarea extrem de limpede și abordarea dumneavoastră o îmbrățișez 100%. Uh, mai ales că mă gândesc la amendamentul care se leagă de sediul, sediile Parlamentului, care nu prea își are rolul aici, și dau cuvântul cuvântului Romero Iuelda. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, Michel, pentru raport. Nu o să spun că pentru mine munca care mi-a revenit a fost extrem de simplu de făcut lucruri care se reflectă foarte bine, opiniile mele se reflectă foarte bine în expunerea de motive și așa mai departe, sunt lucruri de bun simț, sunt lucruri care mai merită, bineînțeles, consolidate, însă acest raport e important din două motive, cel puțin. În primul rând, nu trebuie să uităm perspectiva de gen în multiplele sale dimensiuni, Mă refer, bineînțeles, la criza de mediu ecologică, dar mă refer și la aspectul economic și apoi politic, acest triunghi atât de sudat. Și trebuie să vedem în ce măsură aceste trei aspecte trebuie să rămână continuare împreună în acest triunghi. Nu am prezentat multe amendamente dar cele pe care le-ați făcut și dumneavoastră și care pot să îmbunătățească textul nu vor face decât să îl îmbunătățească. Câteva observații, poate mai tehnice. Ați vorbit despre titlu, nu știu dacă putem să modificăm titlul, lucrul la care ați făcut aluzie. Am putea eventual să facem asta în plenară, înainte de plenară, ca să nu facem asta acum, nu știu în ce măsură se poate să se întâmple acest lucru, adică modificarea titlului, pentru a evita probleme. În fine, putem să discutăm acest lucru mai încolo. Apoi, o altă chestiune. Eventual să introducem aici eventuale concluzii provenind de la Rio plus 20 întâlnire care se desfășoară în aceste zile, pentru că acolo se vorbește mult despre economia verde și lucrurile acestea poate se vor clarifica în următoarele zile. Acestea fiind spuse, aș dori să subliniez două idei. În primul rând, ceva de fapt la care a făcut aluzie în parte uh, colegul care a depus amendamente Într-adevăr, criza a dus la reducerea bugetelor statelor, care, de fapt, de multe ori a creat chiar și adevărate drame, de exemplu, în rândul funcționarilor. Femeile în acest sector au fost foarte afectate. Așadar, pentru a rezolva acest lucru, Poate că nu trebuie să avem neapărat o economie verde, ci pur și simplu o economie funcțională, bazată pe statul providență. Iar această bază solidă care este statul providență nu trebuie să mai fie amenințată așa cum se întâmplă acum. Așa trebuie să se întâmple, pentru că modul în care discutăm despre această criză și despre dimensiunea sa de mediu uh, nu trebuie să ne împiedice să discutăm de consecințele sociale ale acestei crize, care la rândul lor provin din decizii politice neînțelepte. Iată aceste legături și uh, elemente care merită să fie în raport. Deci, important este ca statul să continue să fie prezent, să uh, ajute și așa mai departe. Apoi, un alt aspect, pentru a garanta această promovare a rolului femeilor în acea numită economie verde, ecologică, există sectoare care sunt foarte dominate de bărbați. Aici trebuie să Uh, înțelegem că și bărbații trebuie să se implice în aceste schimbări pe care ni le dorim. E vorba de o schimbare de mentalități, de paradigmă, de o restructurare a societății. Pentru ca să putem să atribuim cu adevărat acest rol pentru femei în noul context economic. Și anumite amendamente pot să meargă în acest sens nu mai am nimic de adăugat în rest. Vom vedea cum va arăta propunerea de compromis din partea domnului raportor și apoi vom continua să discutăm. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Romeva. O precizare legată de, de modificarea titlului care a fost aici uh, menționată. Știți bine că raportul și titlul, de fapt, odată ce au fost aprobate, Ehm, nu prea ehm, pot fi modificate așa pe drum, din mers. Odată ce am acceptat aceste reguli, le respectăm. Domnul Johansson a cerut cuvântul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă mulțumesc, domnule Gustafsson, pentru un raport excelent. Chestiunea este importantă pentru egalitatea de gen, despre care, de care ne ocupăm aici, la comisia noastră. Și uh, raportorul m-a lăudat foarte tare, așa că mie mi-e greu acum să mă întorc și să critic <laughs> raportul dumneavoastră. În orice caz, e important să sprijinim toate aceste inițiative care ne sunt dragi, adică uh, sustenabilitatea, mijloacele de transport ecologice, spiritul întreprinzător, cercetare, dezvoltare, economie, carburanți, verzi, etc., etc. Sperăm că aceste lucruri vor fi abordate. De asemenea, este important să ne gândim modul în care trecerea la această nouă economie ecologică va influența viața oamenilor, femei și bărbați. Trebuie să existe analize per sector, iar fondurile structurale trebuie să joace un rol aici. Cât privește raportul în sine, uh, din, devin din ce în ce mai familiarizat cu diversele proceduri administrative de aici, de la Parlament. Uh, nu le cunosc pe toate, însă eu zic că problema titlului ar putea fi rezolvată Sper, în orice caz. Și îmi pare bine, domnule raportor, că spuneți că, în principiu, sunteți de acord cu această sugestie. Și colegii de la comisie, eventual, pentru că lucrurile trebuie să-și urmeze un uh, oarecare curs, vom continua să vedem ce se poate face. Mulțumesc, domnule Johansson, raportor din umbră, așadar pentru ALDE, și acum doamna Thompson, raportor fictiv la rândul său. Mulțumesc! În primul rând, mulțumesc pentru raport. Un raport foarte important și cred că ați pus degetul pe rană în sensul că ați evidențiat lucrurile cele mai importante în raport. Cred că comisia, cele două directorate uh, de profil ar trebui să fie prezente aici. Știți bine că că încă din 2010 s-a pus bazele unui acord pentru ca toți comisarii din Colegiul Comisarilor să semneze o cartă legată de introducerea dimensiunii de gen în politicile eh, corespunzătoare portofoliilor lor, însă acest lucru nu s-a întâmplat. E păcat și îmi pare bine că ați spus și eu spun și eu că trebuie să ne plângem uh, la comisie de faptul că nu avem mai multe date în ceea ce privește prezența Uniunii Europene a Comisiei la Rio Plus 20. Cred că Comisia are această menire de a introduce dimensiunea de gen, în egalitatea de gen, dar și statele membre în toate politicile de mediu, în toate politicile în general. Un lucru foarte important, mai ales în această perioadă când vorbim despre creștere economică, creștere ecologică. Și știm bine că anul trecut am uh, finalizat directiva privind eficiența energetică și în timpul acelor discuții s-au preconizat că vor exista mai mult de un milion de locuri de muncă create odată cu introducerea acestor elemente de energie, de eficiență energetică, însă încă nu avem date exacte și cred că merită și aici să interpelăm Comisia privitor la toate aceste aspecte, acum întorcându-ne la uh, situația femeilor și la locuri de muncă pentru femei. Ați vorbit de asemenea despre fondurile structurale și cred că ar fi interesant să punem mai bine uh, pe agenda întâlnirilor noastre regiunile de excelență care dau dovadă de bune practici, etc. în acest sens. Am depus niște amendamente și eu și acolo propun mai multe activități de instruire, de formare pentru femei în domeniul tehnologiilor uh, ecologice, de asemenea, introducerea unor cote sau a unor alte tipuri de măsuri similare în ceea ce privește ocuparea de funcții, de posturi cheie în sectoarele economiei noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Thompson. Acum, doamna Luling are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă spun că nu sunt raportor din umbră din partea grupului meu, dar de asta n-am menționat, spune doamna președinte, însă cum am venit aici, vreau să spun și eu ceva despre raportul de față. În primul rând, se vine vorba de titlul său. Eu am auzit uh, mai multe remarci destul de neplăcute a unor, unor colegi care sau uh, au, rid, au ridiculizat acest titlu, considerând că acest titlu este pur și simplu o bătaie de joc, rolul femeilor, etc. Așa că zic eu că dacă am putea să schimbăm acest titlu, să înlocuim cu egalitatea de gen pentru că știm bine că este o expresie consacrată aceasta. Întotdeauna am vorbit despre această egalitate de tratament, de tratament așadar egal a bărbaților și femeilor. Uh, formula aceasta apare în toate directivele și textele care se ocupă de această chestiune egalității între femei și bărbați. Dacă nu putem să schimbăm titlul, va trebui să-l suportăm așa cum este el de ridicol, însă va trebui să fim atenți privitor la cuprinsul uh, raportului și la anumite amendamente care conțin afirmații complet gratuite și care nu se bazează pe absolut nimic. De exemplu, se pretinde că femeile nu influențează mediul înconjurător în aceeași măsură ca bărbații. Puteți să îmi explicați de ce se întâmplă așa? De unde diferența? Apoi se spune că uh, persoanele cele mai sărace, printre care femeile, reprezintă 70% din populație și sunt mult mai vulnerabile la schimbările climatice. Dar cum? Cum sunt ele așa de grav și de mult afectate? Se spune mult despre încălzirea uh, climei, dar dacă aceste femei n-au suficient de mulți bani pentru încălzire, nu văd în ce măsură asta se leagă de încălzirea climatică. Sunt tot felul de afirmații fanteziste. Imaginare și mai ar mai fi una. Se spune că femeile sunt suprareprezentate în, în instanțele de negocieri uh, privind uh, mediul înconjurător și privind bugetele. Dar despre ce este vorba aici? Bugete care să stea la baza unei economii ecologice. E vorba de foruri locale, regionale, naționale. Cum puteți să puteți să pretindeți că femeile nu își au locul suficient în aceste instanțe. În sfârșit, încă o afirmație care m-a distrat foarte tare. În considerentul H spuneți că femeile consumă mai puțin decât bărbații. Ha, ha, ha. Mie mi se pare că de este exact pe dos. Și când vine vorba de sănătate și etc. Cred că trebuie să fim atenți când venim cu acest gen de afirmații pe care eu le consider uh, gratuite, ca să nu spun ridicole. Deja suntem cumva bătaia de joc a Parlamentului, având în vedere titlul raportului. Cât privește amendamentele 8 și 14, sunt complet de, de acord cu domnul raportor, dar și cu doamna președinte, doamna Morin, se spune sau se spun tot felul de lucruri uh, fără niciun fel de bază reală și fără niciun fel de legătură cu realitatea. De fapt, acum facem un fel de ghiveci în care adăugăm femeile la economia ecologică, dar sunt o seară, în serie întreagă de lucruri care sunt băgate aici, cote, etc., lucruri care nu așa au locul în acest tip de raport. Domnul raportor a spus și el că există multe elemente care n-au ce căuta aici. Dar tot așa, adică în corpul raportului, dar nici în amendamente ehm, situația nu este mai bună. De exemplu, un amendament 7. Acolo spune că rolul femeilor în economia ecologică este subestimat, ignorat, etc. Și asta duce la crearea a unei serii întregi de discriminări din punct de vedere al beneficiilor pierdute, ca de exemplu protecție socială, sănătate, drepturi de salarizare și pensie. Ce e asta, mă întreb? altă afirmație fără fundament. Se spune că din cauza statutului economic și social mai adică inferior al femeilor față de bărbați, femeile sunt victime ale violențelor. Ce are de a face violența cu economia ecologică? Verde. Mie mi se pare că se exagerează foarte mult, dar poate că îmi lipsește mie simțul imaginației și nu pricep eu cum stă treaba cu aceste amendamente. Eu zic că trebuie să fim atenți. Și încă un lucru, domnule raportor, amendamentul 19, acolo se cere un acord internațional privind o definiție comună a economiei ecologice, etc. Dumneavoastră cereți un acord internațional între cine și cine? Iată întrebările pe care vreau să le adresez. Mulțumesc, doamna Lee Luling. Domnule raportor, vă dau cuvântul ca să puteți să reacționați la diferitele întrebări. Mulțumesc. Doamnă președinte, o să reacționez imediat la ce a spus doamna Luling. Nu pot să răspund la toate întrebările și la toate comentariile dumneavoastră. Totuși, anumite date științifice arată că femeile nu au un impact la fel de mare ca și bărbații asupra schimbărilor climatice, mai ales uh, din pricina modelului de consum Um, pentru femei și pentru bărbați. Femeile folosesc mai mult uh, mijloacele de transport în comun față de bărbați. Consumul lor nu este același cu cel al bărbaților. Bărbații consumă produse mai energivore decât femeile. Asta spun cercetătorii. Datele științifice ne spun acest lucru. Cât privește schimbarea sau schimbările climatice. Da, e vorba de o chestiune științifică care nu are gen, dar s-au făcut studii legate de impactul femeilor și bărbaților respectiv atunci când ne confruntăm cu pierderea unor peisaje, atunci când vorbim despre impactul anumitor boli. e bine, aici consecințele sunt diferite în funcție de gen și studiile arată cu toatele că femeile sunt mai afectate decât bărbații. 70% dintre săracii din lume sunt femei. Femeile sunt cele mai afectate. Pur și simplu pentru că ele sunt sărace. Și astfel putem să spunem că efectele schimbărilor climatice au un gen, au, pe când uh, schimbarea climatică în sine, bineînțeles, nu, ei nu îi se poate atribui un gen aparte. Bineînțeles că nu e vorba aici de ceva alb și negru. Dar nu putem să spunem că bărbații bogați emit toate emisiile de dioxid de carbon și săracele femei sau femeile sărace nu emit absolut nimic. Nu așa stau lucrurile. Totuși, eu vă atrag atenția asupra datelor științifice în materie. În ceea ce privește uh, subreprezentarea femeilor în deciziile și reuniunile legate de bugete, etc. Este foarte clar că femeile nu sunt suficient prezente. E suficient să numeri câte femei stau la masa de discuții la un moment dat într-o reuniune dată. Așadar, Asta pentru că comportamentele noastre sunt diferite și influența noastră este diferită în funcție de sectorul de care vorbim. Iată de ce și abordările sunt diferite, inclusiv interpretarea a ceea ce este just, drept, echitabil. Asta înseamnă că jumătatea feminină a populației mondiale este foarte puțin prezentă în deciziile care vizează această populație. Ei bine, dacă femeile ar fi mai prezente în aceste instanțe, atunci vocea lor ar fi mai auzită. Și se știe foarte clar, de asemenea, că atunci când vine vorba de construirea de infrastructuri de transport, de la linii ferate până la autostrăzi și până la biciclete, bărbații sunt cei care dau tonul dar ei vor întotdeauna vor pune accentul pe importanța autovehicolor mai mult decât pe transportul în comun. De ce? Pentru că ei preferă mașina, iar femeile folosesc mai mult transportul în comun. Iată de ce nu trebuie să uităm că, în funcție de, de genul căruia aparținem, avem abordări și interpretări diferite. Aceste lucruri se reflectă la nivelul deciziilor și hotărârilor politice eu vorbesc aici de lucruri destul de teoretice, de filozofice, poate vorbesc prea repede pentru interpreți, poate că îmi pierd eu capul, sperăm că lucrurile se vor clarifica. Dar deocamdată mă opresc aici. So, um, so, eh, jag bara Just Și încă ceva. Domnul Romeva spunea un lucru important. Într-adevăr, e important să se uh, actualizeze textul în funcție de diversele decizii luate la Rio Plus 20. În ceea ce privește modificarea titlului, văd că domnul Johansson a plecat, însă aș spune că eu personal, ca și domnul Johansson, ca și domnul Romeva, ca și doamna Luling, nu sunt nici eu prea încântat de titlu. Dacă ar fi posibil să-l modificăm și uh, să facem asta fără să prelungim procedura, m-aș bucura pentru că ar fi preferabil să scriem egalitate de șanse în titlu decât rolul femeii. Însă mai e de discutat, însă eu nu aș vrea niciun caz să blochez complet procedurile comisiei noastre, pentru că nu aș vrea ca din cauza acestui raport toate celelalte rapoarte din propria inițiativă să fie blocate. Doamna Thompson a vorbit despre comisie și aveți dreptate, pentru că, într-adevăr, este uh, destul de deranjant faptul că chiar Comisia Europeană a prezentat un text referitor la Rio Plus 20 care nu ține deloc cont de egalitatea de șanse. Deși noi am vorbit cu reprezentanții Comisiei Europene și mie mi se pare neplăcut că aspectul egalității de șanse nu se regăsește în acest text. În fine, eu voi analiza cu atenție amendamentele dumneavoastră. Uh, domnul Johansson a plecat, deci mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor, mulțumesc pentru precizările făcute. Cred că veți putea să vorbiți despre această problemă a modificării titlului la reuniunea coordonatorilor. Și cred că am auzit că acest lucru ar influența totuși calendarul, deci veți vedea la reuniunea coordonatorilor ce impact ar avea o eventuală modificare. Și vă propun să-i dăm acum uh, cuvântul doamnei reprezentante a Comisiei Europene ca să ne uh, vorbească despre acest subiect. Doamna Galon, mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori în primul rând să mulțumesc Comisiei FEM și domnului raportor uh, Stone pentru acest raport despre un subiect prea puțin discutat. Raportul este transversal, se referă la numeroase domenii care la Comisie țin de uh, mai mulți comisari. Am notat comentariul doamnei Thompson și răspunsul domnului Gustafson și le voi uh, lua cu mine la comisie. În acest proiect de raport se regăsesc toate subiectele tradiționale ale egalității, ceea ce arată că mm, structurile inechitabile din toate domeniile se manifestă și în economia ecologică. Este vorba, desigur, de economia, uh, de segregarea orizontală în uh, opțiunile de formare și profesionale, de lipsa uh, capacității femeilor de a reconcilia viața privată și viața profesională și de subreprezentarea femeilor în uh, domeniul muncii. Comisia ține cont de toate aceste lucruri prin strategia privind egalitatea între bărbați și femei, strategia adoptată în 2010. După cum știți, prin această strategie, Comisia Europeană și-a luat angajamentul de a urma principiul gender mainstreaming. Ne străduim să cooperăm cu toți actorii decidenți politici pentru a introduce dimensiunea de gen în toate domeniile politicii europene. În acest context și în cadrul monitorizării indicatorilor platformei de la Beijing, președinția daneză a început să se ocupe de domeniul femei și mediu, cred că știți acest lucru, și s-a ocupat mai ales de uh, definirea unor indicatori mai ales uh, legați de femei și luarea deciziilor în cadrul negocierilor privind schimbările climatice și de asemenea în legătură cu opțiunile în domeniul educației și cu proporția de femei din uh, studiile uh, științifice și tehnologice. Acești indicatori măsoară uh, inechitățile din domeniile respective. Acest document va fi adoptat mâine la Consiliul EPSCO. Institutul European pentru Egalitatea de Gen, care susține lucrările președinției, a publicat un raport privind genul și schimbările climatice, pe care îl aveți la dispoziție. Este evident, rezultatele prezentate în raportul uh, institutului reiau uh, punctele menționate de domnul Gustafsson în raportul său, mai ales în legătură cu domeniul uh, transportului și al energiei. Mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru că se ocupă de acest subiect și vom urmări raportul cu mult interes. Mulțumesc. Dacă domnul Gustafsson mai dorește să mai adauge ceva în încheiere? Bine. Nu, bine. Mulțumesc. Doamna Luling, domnul Gustafsson nu a răspuns la întrebarea mea referitoare la acest acord internațional. Îl întrebasem între cine și cine. Nu mi-a răspuns. Monsieur Gustafsson. Domnul Gustafsson. Pour, un acord international. Deci un acord internațional la, la amendamentul 19. Doamna Luling va întreba uh, la ce vă referiți, la ce nivel uh, s-ar uh, face acest acord. Da, da, sigur. Cred că singura organizație internațională care ar avea legitimitatea să propună un astfel de acord ar fi ONU. Cred că trebuie să cerem Organizației Națiunilor Unite să încheie un acord internațional pe această temă. Sigur că și Uniunea Europeană poate să pregătească ceva. Uh, se pot ocupa Comisia sau Consiliul. Însă ce contează este să susținem perspectiva Uniunii Europene și după părerea mea, ONU trebuie să uh, prezinte o definiție comună a economiei ecologice. Această noțiune va trebui să fie utilizată peste tot în mod uniform, pentru că astăzi se utilizează termenul uh, și unde e cazul și unde nu e cazul și e important să acoperim toate aspectele de dezvoltare, nu doar ecologia, ci și dezvoltarea durabilă și socială. Mulțumesc, domnule Gustafson, pentru această precizare. Calendarul nostru este modificat pentru că uh, dumneavoastră v-ați referit la problema titlului raportului, care trebuie discutată la reuniunea coordonatorilor și deci toată lumea va primi noul calendar în funcție de decizia ce va fi luată la coordonatori de către diferitele grupuri politice. Această reuniune va avea loc la orele 17 așa este prevăzut. În calitate de președinte interimară, vă dau din nou cuvântul, domnule președinte. Mulțumesc. În acest caz, ședința se suspendă și vă mulțumesc pentru că ați prezidat. În calitate de raportor, eu vă sunt recunoscător. Am încheiat reuniunea aceasta și vom relua la orele 17 cu reuniunea coordonatorilor. Ne vedem imediat!